Uh, Dragi colegi, doamnelor și domnilor, permiteți-mi, vă rog, să începem uh, acum reuniunea Comisiei ITRE. Aș vrea, în primul rând, să vă explic că am avut o cerere din partea raportorului, domnul Ferreira, ca Punctul cu privire la economia albastră, care trebuia să aibă loc la ora, să fie discutat la ora 9, nu va mai fi dezbătut în această ședință. Așa că, la cererea raportorului, am anulat acest punct. Acesta a fost motivul pentru care am început la 9 jumătate și de deci ce economia albastră va fi dezbătută la sfârșitul lui mai către o economie de succes bazată pe date. Avem acum punctul următor de pe ordinea de zi și doamna Capel este raportor. Deci începem la 9.30 și uh, Punctul 6 și 7, mandatul pentru trilog la bugetul 2016 și uh, industria bazată uh, pe metale comune au fost inversate și punctul 15 a fost uh, adus înainte de punctul 7. Și restul găsiți în dosar. Da, vă rog. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ce s-a întâmplat deci cu economia albastră? A fost amânată complet? Înțeleg? Da, am explicat înainte. Am spus că nu toate, spun, vă explic acum că nu toate traducerile au fost gata. S-ar putea ca acesta să fi fost motivul uh, foarte justificat pentru amânare pentru amânarea acestui punct și a fost uh, o cerere din partea raportorului nostru care a verificat problema bine. Alte comentarii pe agenda? Deci agenda poate fi adoptată fără alte modificări. Acum comunicările președintelui. O inițiativă cetățenilor europeni pe oprirea vivisecției a fost înaintată uh, Parlamentului European. Inițiativa cetățenilor uh, dorește să respingă directiva cu privire la folosirea animalelor în scop științific și a cerut Comisiei să prezinte o nouă propunere care să nu mai permită experimentele pe animale. O audiere va avea loc pe 11 mai 2015, deci în curând, de la 3 după masa la 18.30 în sala Ian 4Q2. ITRE participă ca și comisia asociată și AGRI este comisia competentă pe fond. O altă informare am primit ieri, mai multe informații despre solicitările de răspuns în scris către Consiliu, care au fost înaintate de către domnul Turmes, pentru care nu a primit încă un răspuns uh, în termenul care a fost prevăzut de către regula, regulamentul de procedură, regula 130 în conformitate cu regula 130 din regulamentul de procedură 130.4, propun să punem acest punct pe următoarea agendă a Comisiei ITRE. Bun, acum, dragi colegi, următorul punct este, deci, Punctul 3. Aprobarea procesului verbal al reuniunilor din 23-24 martie 2015. Dacă nu există niciun comentariu, atunci acest proces verbal se adoptă. Văd că nu sunt comentarii, foarte bine trecem la punctul 5, către o economie de succes bazată pe date. către o economie de succes bazată pe date. Raportoare este doamna Capel. Examinare unei întrebări cu solicitare de răspuns oral și uh, schimb de opinie pe baza propunerii de rezoluție. Vreau să vă informez că toate întrebările și uh, propunerea de rezoluție se află în răspuns la propunerea de a realiza o economie de succes bazată pe dată și deci um, propunerea de rezoluție se referă mai ales la big data, care are legătură cu uh, Uniunea Digitală și are un potențial foarte mare pentru economia europeană, un potențial de creștere. Ceea ce am putea face așadar este să avem 4-5 minute pentru această discuție. Aș vrea să vă spun de asemenea că vom avea 5 minute pentru doamna Capăl pentru prezentare, 3 minute pentru coordonatori și 2 minute pentru membrii interesați. Vom începe așadar cu doamna Capăl. Aveți cuvântul, doamna Capăl. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Pe 6 mai am uh, înaintat propunerea de rezoluție pe baza comunicării Comisiei pentru o economie în creștere, un domeniu care este extrem de important pentru industrie, pentru IMM-uri și pentru întreprinderile care se ocupă de date și pentru societatea civilă. Raportorii m-au ajutat foarte mult la elaborarea acestui raport. Vreau să-i mulțumesc lui Michael Boni, Renate Sori, domnul Doviginovski și David Borelli, care au participat intens la acest raport și m-au ajutat foarte mult. Vreau să mulțumesc și actorilor care m-au susținut de asemenea ore întregi în ultimele săptămâni pentru ca să putem ajunge la aceste propuneri pe care le vedeți noastră în acest raport și uh, pentru care foarte mulți din colaboratorii mei, într-adevăr, au lucrat multe ore. Conectarea în rețea a datelor uh, pentru IMM-uri și pentru uh, startup-uri oferă deja un model de optimizare și un cadru de colaborare foarte bun care permite o cercetare și o dezvoltare mult mai bună. În uh, aceste domenii există și un aspect legat de securitatea publică, dar și se, poate folosi aceste, se pot folosi aceste avantaje și în domeniile tehnologice și așa mai departe. Vorbim de a patra revoluție industrială, pentru că omul, mașina și obiectul pot intra într-o interacțiune. În SUA, deja uh, Cisco, Intel și alte întreprinderi sunt bine stăpâne pe acest uh, subiect și putem spune de asemenea că interconectarea omului cu internetul și obiectele este din ce în ce mai puternică. Nu e vorba de construcția de utilaje sau mașini pentru, ca să, pentru mașinile în sine, ci pentru um, folosirea tehnologiei respective. Amazon, Netflix, o întreprindere care există doar de trei ani, oferă deja um, un mare procent al uh, tranzacțiilor de internet uh, până acum, în, în internet în general și um, este vorba de un domeniu foarte mare economic care oferă foarte multe posibilități. Însă, în momentul de față, în Europa nu avem destule tehnologie, nu avem destule standarde de infrastructură care să fie acceptate de piață, un cadru juridic unitar și uh, o structură de protecție a datelor corespunzătoare. Pentru a putea să atingem aceste lucruri, există foarte multe posibilități, există multe avantaje concurențiale care trebuie să fie exploatate. Deciziile care se bazează pe expertiza legată de big data aduc uh, o competitivitate evidentă. 1,9 este creșterea în procente în, la PIB și există și foarte multe locuri de muncă în plus. 23% creșterea și în expertiza experților, foarte multe locuri de muncă în plus, 100, 825.000 de locuri de muncă până în 2018. Este vorba de un sector foarte important. 14% este creșterea acestui sector pe uh, an, mai repede decât al pieței uh, internetului care, sau IT-ului, care crește și el foarte mult. S-a spus însă că lipsește în continuare conștientizarea uh, faptului că este nevoie de o mai bună folosire a acestor date, pentru că 41% din operatori nu folosesc big data. Uh, siguranța datelor, protecția datelor însă trebuie să fie clarificată. Este vorba de o chestiune care ține de combaterea criminalității cibernetice și a uh, fraudelor în acest domeniu. Important este însă și să se îmbunătățească uh, banda largă, o să, să existe o bună infrastructură cloud și un raport care a fost uh, elaborat de Pilar de Castillo în 2013 de îmbunătățirea potențialului de cloud computing în Europa este de asemenea foarte important. Pentru a face acest lucru este nevoie de 34 de miliarde în Europa și 31 din ele trebuie să fie suportate de autoritățile publice. Pentru ca bugetele să poată să facă față, este nevoie de 92,4 miliarde de euro suplimentare la bugetul Europei, care trebuie să intre prin diferite inițiative, prin fondurile structurale, care aduc și ele însă 21,4 miliarde de euro și EFSI. Uh, a existat un standard uh, momentan în Europa în tehnologia 2G care a este atins și care era foarte important, însă este foarte important ca Europa să poată să facă față și să meargă la fel de repede. Lipsește infrastructura și fondurile și aceasta însă arată, că, uh, arată însă că este nevoie de formare uh, în paralel și lipsesc foarte mult experții din uh, domeniul Big Data, de aceea trebuie să așteptăm câteva răspunsuri din partea Comisiei, în primul rând. Pot să vorbesc mai, mai departe? Întreabă vorbitoarea ar fi... Dacă puteți să trageți câteva concluzii. Uh, Anumite întrebări se pun, uh, continuă vorbitoarea, în legătură cu Big Data, care sunt uh, importante și care trebuie să fie răspuse de către Comisie. Cum reușește Comisia să creeze o piață competitivă de Big Data și uh, să creeze condiții de concurență bune. Un cadru juridic adecvat și uh, care este adaptat provocărilor viitorilor este foarte important. Uh, de asemenea, trebuie protecția datelor să se îmbunătățească și trebuie să se țină cont de dinamica pieței. Cum se va putea trezi și conștiința IMM-urilor ca să se implice în domeniul big data și pentru ca întreprinderile europene să fie stimulate astfel încât să devină uh, și uh, lideri pe piață în acest domeniu. Cum se vor crea standarde orientate de piață care să creeze norme și interoperabilitate și în același timp să țină cont de diferența dintre datele private și datele publice și să respecte standardele de date. Cum va putea să se integreze aspectul Big Data în uh, noile rețele? Cum se va putea uh, face uh, Uh, un progres din partea Comisiei, ce dorește să facă Comisia pentru ca să garanteze, de exemplu, codificarea serviciilor și protocolele uh, confidențiale. În ceea ce privește formarea profesională și uh, formarea în general, trebuie stabilită la nivel național, dar va fi necesar ca și Comisia să uh, creeze stimulente pentru ca să poate lansa această inițiativă. Mulțumesc, spune președintele. Statele membre trebuie după aceea să introducă în uh, programele lor această expertiză. Mulțumesc, spune președintele pentru remarcile dumneavoastră și acum raportorul din umbră, domnul Boni, în numele PPE. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc lui uh, Barbara Capel pentru această activitate foarte plină de inspirație și foarte bună. Trebuie să încercăm să adresăm aceste provocări care vin din uh, aspectele uh, de big data, internet, aspecte de reglementare, non-reglementare, o mai bună înțelegere a contextului și uh, dimensiunile următoare. Conectivitatea. Avem nevoie de infrastructură corectă, internet uh, rapid, uh, internet în 5G, eforturi analitice care trebuie făcute cu scopul informației și datelor, care necesită o performanță în uh, domeniul uh, cloud computing și o stocare corectă a datelor. O altă uh, problemă importantă este să existe o structură foarte, um, foarte sigură a datelor și trebuie ca, de asemenea, competiția să poată să fie uh, um, și ea garantată. Trebuie să dezvoltăm investițiile private în rețelele de uh, infrastructură și partenerii joacă un rol foarte important în aceste investiții în cercetare și dezvoltare. O bună o, o bună încadrare a acestor parteneriate trebuie să facă parte și din eforturile de standardizare. Voi introduce un amendament în paragraful uh, 15 um, și în domeniul brevetelor este foarte important să facem mai multe. A doua dimensiune, um, accesibilitatea. Accesul la date este esențial și se leagă de aspectele de ownership, de proprietate, aspectele de acces la datele de business și aceasta necesită reguli foarte clare și în același timp necesită reguli pentru punerea în comună a acestor date. Economia bazată pe date trebuie să fie un, un fundal pentru aceste Um, aceste schimbări și uh, trebuie să treacă printr-o bună exploatare a big data. Priva, sfera privată și uh, protecția datelor vor trebui uh, să fie gestionate și de către utilizatori într-o societate în care putem să ne bazăm pe aceste mecanisme funcționale și de ce este important ca problema să poată să fie conștientizată foarte bine. Interoperabilitatea, un alt aspect important, este important pentru ca să se poată ajunge la o bună funcționare, ca um, să se beneficieze de fluxurile de date datorită fluxurilor transparente și datorită unui schimb mai bun de informații între, dat, între societatea civilă și unitățile care posedă aceste date. Este nevoie și de o posibilitate de personalizare a serviciilor, bunurilor și produselor pentru că acesta este cheia economiei digitale și acest lucru va schimba mult economia în general. E nevoie însă să ținem cont și de aspectele necesare pe această piață nouă și de aceea formarea persoanelor adecvată este esențială. Aceste persoane trebuie să încerce să facă tot posibilul pentru ca uh, Big Data să poate într-adevăr să găsească soluții adecvate. Posibilitatea de procesare a datelor în uh, spațiul, uh, în sfera publică va trebui de asemenea să oblige guvernele să creeze un cadru în care să se asigure democrația participativă și în care cetățenii sunt sursa de cunoștințe. Mulțumesc, spune președintele, întrerupând și vorbind peste vorbitor. Trebuie să mai continuăm această discuție, da, sunt de acord. Mulțumesc. Domnul Șol de la S și D are cuvântul acum. Soru. Mulțumesc câteva secunde, domnule președinte, pentru a încerca să comentez un argument care este foarte important și care este extrem, un subiect care este extrem de complicat. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Capel pentru munca pe care a depus-o, pentru că aceasta reprezintă o bază esențială pentru a putea deschide discuția. După cum s-a spus dinainte de către cei care erau, au luat cuvântul înaintea mea, uh, Um, economia Big Data reprezintă o resursă nouă pentru societate și pentru economia din Europa. O resursă nouă care poate să da o forță nouă activităților pe care le-am desfășurat până acum, de guvernare, de administrație și activitățile care au fost dezvoltate de către întreprinderi și uh, de cercetare calculatoarele și computerele cu o putere de calcul mult mai bună și care crește tot timpul are la un preț mult mai scăzut sunt o realitate. Există softuri care pot analiza o cantitate foarte mare de date uh, care înainte nu erau previzibile și poate de asemenea să facă o sinteză a acestora cu modele de înțelegere mm, de neașteptat în trecut. De asemenea și uh, un software care poate să creeze um, Uh, un proces de învățare la aceste mașini, mașini, la aceste calculatoare. Deci există șansa de a putea extrage o valoare nouă din date. Aceasta înseamnă că big data duce la următoarea ecuație. Cu cât cresc datele, cu atât le crește și uh, valoarea printr-o curbă exponențială. Și aceasta oferă datelor europene posibilitatea de a fi puse în comun pentru a extrage o valoare după aceea. Așadar, toate aceste întrebări sunt foarte importante și vreau să mă concentrez pe un aspect esențial. Nu e vorba numai de oportunitățile pozitive care se creează pentru guverne, pentru politică și așa mai departe, uh, pentru administrație, pentru întreprindere, există și anumite amenințări care vin uh, cu această problemă, acolo unde, de exemplu, întreprinderile acumulează din ce în ce mai multe date față de în trecut. Noi știm cu toții că există o numele Există o firmă de care cetățenii știu mai multe decât despre comisie. Există o firmă care știe mult mai mult despre cetățeni decât Comisia Europeană, comportamentele lor, uh, ce au făcut ieri, alegerile pe care le fac. Poate să prevadă de asemenea ce vor face aceștia și uh, ce vor face pe viitor. Aceste date puse în comun uh, ale cui sunt, ale cui, cui aparțin. E vorba de aparținerea de o societate europeană sau uh, e vorba de uh, proprietatea unei firme. Dacă sunt uh, ale societății europene, trebuie să se facă totul pentru ca statele, guvernele, administrația publică să poată să găsească o formă de uh, ownership și poate că s-ar putea întâmpla ca aceasta să fie proprietatea unei singure societăți. Un alt uh, exemplu foarte cunoscut, pe care ne concentrăm însă din ce în ce mai puțin, îmi pare rău că folosesc acest cuvânt, dar e vorba de Facebook. Există de asemenea cunoștințe foarte mari despre fiecare din uh, noi um, în colectarea acestor date. Care este puterea pe care o au aceste firme. Eu am încheiat, dar sper că Parlamentul să nu fi încheiat discuția pe aceste teme atât de importante. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, spune președintele. Și acum are cuvântul domnul Toșanovski de la ECR. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, aș dori să vă spun că apreciez cât de deschis doamna raportor a purtat discuțiile cu noi. Discuțiile cu noi, raportorii din umbră, au fost extrem de utile. Foarte multe lucruri au fost introduse în raport și nu pot decât să îi mulțumesc și să o felicit pentru acest lucru. Cred că raportoarea a reușit foarte bine să folosească șansa pentru această branșă și pentru economia Europei în general aceasta arată că prelucrarea datelor și volumul datelor sunt într-adevăr o provocare. Sunt uh, convins că astăzi vom putea crea o bază foarte importantă pentru întrebarea orală și uh, pentru o hotărâre după aceea. Cred că doamna Barbara Capel a lucrat extrem de bine. Aș vrea să subliniez anumite puncte însă pe care și doamna raportor le-a menționat. Folosirea Big Data este legată strâns de nevoia de a investi în cercetare și dezvoltare. Trebuie să avem o infrastructură robustă, trebuie să o promovăm pe aceasta și aceasta duce la o prelungire a unor uh, documente pe care deja le-am prelucrat, de fapt. Nu facem decât să continuăm o muncă deja începută și primăvara aceasta este foarte importantă. E vorba de un domeniu în care se poate colabora foarte bine la nivel european. Foarte important însă este și uh, legătura cu banda largă în internet, pentru că fără aceste canale de legătură va fi foarte dificil să prelucrăm un volum atât de mare de date. aceste date sunt trimise mai departe pentru a fi prelucrate. Vreau să susținem și uh, așa numitele supercomputing centers, în care se acumulează un volum foarte mare de date și în care este nevoie de o abordare specifică față de acestea. Prelucrarea lor este foarte dificilă, complicată și uh, problemele care există la nivel european, de exemplu la sistemul Copernicus, uh, toate imaginile care se fac în spațiu, Va fi foarte dificil acest volum de date dacă nu avem aceste noi instrumente. De aceea salut foarte mult acest raport și mă bucur de colaborarea viitoare cu doamna Capel. Cred că e un pas extrem de important și pentru următoarea reuniune pe care o să o avem cu domnul comisar Ansip. Vreau să mulțumesc încă o dată raportoarei pentru acest document excelent. Trebuie să spun că este într-adevăr o problemă de actualitate și există foarte multe informații care trebuie tratate. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Următorul vorbitor, doamna Caia Calas. Vă rog. Uh, uh, Mulțumesc, uh, doamne Capel, pentru acest raport. Cu titlul general uh, vreau să spun mai întâi că susțin uh, tonul pozitiv al acestui raport, pentru că și eu cred că datele și big data reprezintă o mare oportunitate pentru economia europeană și reprezintă și o șansă de investiții uh, însemnată. Deci, uh, cred că mediul politic trebuie să ofere un semnal pozitiv uh, cu privire la oportunitatea în uh, investițiile în big data. Sigur că de la big data nu mai e un pas mare până la internetul obiectelor și interconectarea prin internet. Însă trebuie să știm mai întâi de ce avem nevoie, de un cadru de reglementare juridic, de clarificarea unor obstacole care subminează deocamdată evoluția big data și trebuie în același timp să vedem care sunt elementele de piață integră în acest uh, sector. Portabilitatea de datelor, proprietatea asupra datelor, stocarea datelor sunt doar câteva elemente pe care uh, am dorit să le evidențiez. Mai întâi, în articolul 10 al raportului, se face referire la noi algoritmuri. Nu știu dacă este o referință corectă. Nu știu dacă algoritmurile sunt, algoritmele sunt instrumente individuale ce merită trecute într-o referire, într-o trimitere separată în ce privește uh, mediul uh, juridic, uh, în care, cadrul juridic de reglementare în care ar urma acest um, big data să se înscrie, trebuie să vedem mai întâi care este acest mediu în care se mișcă big data. Apoi, evident, trebuie să avem o platformă de împărtășire a, da- a cunoștințelor legate de big data. Comisia Europeană trebuie așadar să treacă mai departe de, doar de asumarea leadership-ului în acest uh, domeniu. Știu că uh, în Statele Unite, administrația Obama, Obama a uh, efectuat un studiu de evaluare de 90 de zile pentru a vedea care este stadiul actual al situației și cred că același lucru trebuie să făcut și în Europa pentru ca uh, Uh, să se creeze un cadru reglementare corespunzător pentru acest nou sector. Mulțumesc încă o dată raportare pentru strădanie. Uh, thank you very much, madam. And... Mulțumesc și eu foarte mult, spune președintele. Are cuvântul doamna Claudia Ernst de la GUE. Äh, zunächst einmal. Mulțumesc. Mai întâi trebuie clar constatat că Big data este probabil cel mai mare factor de creștere economică a, din acest secol. Și când spui asta, deja tremur de febra aurului. Momentan, într-adevăr, avem o, o situație comparabilă cu marea febra aurului din vestul sălbatic de odinioară. Deci, avem uh, nevoie de big data în uh, gestionarea traficului, în meteorologie, în uh, tot felul de alte domenii. Numai că această tehnologie comportă și o dimensiune etică și atunci trebuie să ne întrebăm sub raport etic ce se întâmplă cu datele personale, cu datele private. Permiteți-mi să exprim acest punct de vedere. În Computer Woche, revistă germană, Uh, sunt menționate câteva startup-uri din Big Data și unul, de, unul dintre cele mai mari, uh, mari uh, operatori de Big Data promite prin utilizarea acestei tehnologii ca în baza unor, unor date de client din trecut să poată prezice comportamentului clientului uh, Uh, comportamentul clientului pentru viitor. Deci, întrebarea este în ce măsură autodeterminarea uh, sfera privată cu privire la aceste date mai sunt uh, date, mai există. Și sub acest aspect aș vrea să spun că, de pildă, aliniatul 5 nu poate rămâne în picioare în acest fel pentru că arată aici că protecția, protecția datelor protecția datelor și utilizarea uh, uh, da, big data nu se exclud reciproc. Cum să, cum să zicem așa ceva? Trebuie să spunem că trebuie să poată coexista, nu că nu se exclud. Uh, avem deja o legislație cu privire la protecția datelor în Uniunea Europeană și trebuie să ne asigurăm că atât legislația europeană cât și legislația națională sunt respectate aici. Deci nu avem nevoie doar de o rezoluție cu privire la economia înfloritoare în bazată pe big data, ci avem nevoie de o rezoluție pe lângă aceasta în care să se intituleze ceva de genul big data și sfera privată. Să nu mă înțelegeți uh, greșit, nu vreau să nu impulsionăm acest domeniu, nu vreau să nu-i oferim toate condițiile necesare, dar cred că toate datele cu caracter personal sunt foarte importante și protecția datelor trebuie să fie inclusă în orice proiect Big Data. Mulțumesc! Thank you very much, madam. Mulțumesc, doamnă. Domnul Tamborano, în numele EFDD. Salve, președinte. nostro shadow raporter purtroppo... Mulțumesc. Bună ziua, domnule președinte. Din păcate, raportorul nostru din umbră se află într-o altă reuniune, de aceea m-a rugat să transmit mulțumirii mele, mele doamnei Capel, pentru această abordare cuprinzătoare pe care a reflectat-o în documentul său. Trebuie să ne folosim de toate șansele care ne sunt oferite, eh, asta într-o manieră echilibrată, evident. Pentru că, eh, deocamdată, ne aflăm într-o revoluție a datelor și trebuie să, eh, trebuie să facem față unui proces în foarte rapidă desfășurare în același timp uh, abordarea Comisiei uh, cu privire la integrarea Big Data în piața internă trebuie și ea respectată și de aceea am depus câteva amenamente pe această temă. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult! au fost cum, până acum intervenții în numele grupurilor politice și acum intervenții în nume propriu, mai întâi doamna Werner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, salut uh, prezentarea șanselor legate de big data în această rezoluție. Eu cred că aceste șanse sunt foarte bine uh, detaliate și îmi place foarte mult și trimiterea și legătura care se realizează cu uh, IMM-urile. În același timp, cred că nu trebuie să pierdem din vedere nici riscurile inerente. S-a vorbit deja de siguranța și securitatea datelor. Uh, eu aș dori să insist în acest context asupra drepturilor salariaților în uh, afacerea big data există deja o tendință spre dominanță, spre monopol și de multe ori uh, unele date cu caracter personal sunt folosite și pentru uh, coordon, dirijarea sau manipularea uh, uh, relației de muncă. Asta înseamnă că trebuie foarte clar stabilit uh, și proprietatea asupra datelor. În ce privește punctul 13, uh, credem că prețurile pentru brevete nu sunt prea mari, pentru că, uh, pentru că până la urmă aceste brevete și certitudinea pe care ele le oferă reprezintă un impuls pentru inovare și pentru creștere. În cele în urmă, oricum, aceste prețuri vor scădea. Iar în ce privește estimările privind creșterea ocupării de la alineatul 2, n-am putut să coroborez datele prezentate decât cu un studiu din Regatul Unit care vizează evoluția Big Data până în 2018. Vreau să întreb raportoarea dacă face trimitere la acel studiu pe care nu-l citează explicit sau dacă se referă la alte date. Mulțumesc, spune președintele, doamna de Castillo. Eu quiero eh, comenzar felicitando a la... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să o felicit pe raportoare, pentru că, sincer, mi se pare că a făcut o treabă foarte bună, mm, având în vedere posibilitățile big data. În plus, este o muncă foarte cuprinzătoare, care uh, ținând cont de principalele mm, provocări, cele legate de cercetare, precum și cele legate de infrastructura necesară sau cele legate de competențele necesare pentru a putea să um, beneficiem de aceste posibilități. Aș dori doar să adaug o, imens, o dimensiune care este implicită din punctul meu de vedere la ceea ce se spune aici, dar care ar trebui să fie menționată în mod mai clar, și anume ocazia reprezentată de economia digitală europeană, care ar putea să fie cu adevărat competitivă la nivel global. E vorba de o valoare adăugată atât în Uniunea Europeană și toate elementele legate de acest lucru, cum ar fi chiar crearea unei piețe digitale europene, dar e vorba și de ocaziile legate de poziția competitivă a economiei europene în lume și în acest sens cred că trebuie să subliniem faptul că e nevoie să se facă un efort prin PPP-uri, de exemplu, pentru a se dezvolta niște standarde vis-a-vis -vis de big data, astfel încât uh, Europa să poată să aibă o poziție cum uh, a avut-o în anii 90 uh, cu standardele privind telefoanele mobile și, de asemenea, ar trebui să se facă eforturi uh, împreună cu Comisia, de exemplu, pentru dezvoltarea tehnologiei 5G, pentru că, într-adevăr, întreprinderile europene au aici un rol esențial această dimensiune a competitivității globale pentru Europa, care este permisă de Big Data și această chestiune a standardelor care trebuie să fie stabilite, aceste subiecte mi se pare că trebuie să fie incluse și în acest sens voi um, introduce amendamente, astfel, altfel felicitări pentru o muncă bine făcută. Mr. Zorinio. Mulțumesc, are cuvântul domnul Zorinio. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să o felicit pe raportoare alături de echipa care a susținut-o în acest uh, demers. Această întrebare cu răspuns oral este de actualitate și uh, este formulată în momentul cel mai oportun pentru că uh, reacționează la comunicarea Comisiei cu privire la Uh, agenda digitală. Este vorba și de o șansă a Uniunii Europene de a deveni din nou mai competitivă și uh, putem face asta fără să punem sub semnul întrebării abordarea noastră umanistă. Noi vrem să punem economia în slujba Uh, cetățeanului, a omului și nu invers. Așadar, trebuie să creăm un set de date și o industrie bazată pe date care să fie interoperabilă cu restul economiei în toate aspectele. De aceea, cred că în acest raport, uh, la capitolul interoperabilitate, trebuie să mergem mai departe. Trebuie ca și structurile master să fie interoperabile și doar așa putem crea o piață internă digitală competitivă. În încheiere aș mai adăuga că trebuie să pregătim IMM-urile și resursele umane să se folosească de aceste resurse. Nu doar marile întreprinderi de tehnologie avansate trebuie să fie uh, capabile să acționeze pe această nouă piață Big Data. Înseamnă în același timp că uh, abordarea trebuie să includă mai mult decât până acum eh, cetățenii individuali și IMM-urile. Și doar așa vom avea într-adevăr o șansă reală pentru Europa. Natri, Doamna Cumpula Natri urmează. Mulțumesc. Voi vorbi finlandeză, dacă îmi permiteți. Vreau să vă mulțumesc pentru textul excelent și pentru atitudinea, poziția pozitivă pe care o asumați în acest text. Cred că subiectul raportului ne oferă șanse eh, nebănuite pentru economia noastră dacă ținem cont de eh, toate rezervele și îngrijorările legate de protecția datelor. Dacă, de pildă, luăm toate datele ce ar putea fi eh, culese în contextul protecției climei sau eh, datele care ar putea îmbunătăți serviciile eh, publice prin digitalizarea acestora, șansa este uluitoare. De pildă, impozitarea și taxarea sunt un domeniu foarte uh, Uh, clar și concret uh, în Finlanda uh, cetățenii nu trebuie să facă nimic pentru a-și declara impozitele și veniturile pentru că primesc de la finanțe un formular precompletat pe care doar trebuie să-l semneze. Poate că încă mm, suntem departe de marile piețe, poate că limbajul nostru este diferit față de cel al principalilor actori în acest domeniu, dar asta nu înseamnă că nu putem, nu putem concura. În ce privește alineatul 15, cred că acesta trebuie reformat. Mulțumesc și acum domnul Malaga. Domnul Maragal. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, așa cum au făcut-o și colegii dinainte, aș dori să o felicit pe raportoare și să-i mulțumesc pentru munca făcută și uh, aș vrea să vorbesc în legătură cu ce a spus domnul Feriniu. E bine, după ce am uh, ascultat intervențiile și um, după ce am citit documentul, cred um, că ar fi bine ca această dezbatere să fie legată uh, de raportul privind ISA 2, interoperabilitatea între Uh, instituțiile publice, cetățeni și uh, întreprinderi. E bine să fim cu toții conectați și coordonează asemenea. Sunt discuții foarte importante, una care se referă la mediul democratic de reglementare și unul de mediul um, economic și um, tehnologic. Din punct de vedere democratic și de reglementare apar uh, două chestiuni mari, una legată de protecția datelor și una de reglementare, de, de competențe, de acces uh, pe piață și de relații dintre cerere și ofertă. Și aici cred că apare un uh, risc de inechitate și um, acest um, domeniu big data ar trebui să compenseze diferite probleme și diferențe legate de uh, broadband, de cloud computing și așa mai departe. Apoi trebuie să se orienteze foarte bine utilizarea acestor uh, instrumente fantastice prin organizarea serviciilor publice de exemplu, și de asemenea există o posibilitate de utilizare individualizată care trebuie să fie reglementată cu mare uh, grijă, cu multă securitate. Și apoi mai există un subiect care este legat cumva de ce a spus doamna Ernst. E vorba de o problemă legată de control democratic. Cetățenii trebuie să știe posibilitățile, limite și așteptările, ce, ce pot primi și riscurile la care se expun când e vorba de big data. De asemenea, ne gândim de multe ori să asigurăm, big, să facem legătură între big data și big companies, companii uh, mari și date mari. Și mai avem puțin și ajungem și la Big Brother, la fratele cel mare. Uh, cred că cetățenul european trebuie să fie la curent cu aceste lucruri. All of you for your remarks very Mulțumesc pentru toate contribuțiile dumneavoastră. A fost o dezbatere foarte interesantă. Și acum cred că este timpul să auzim remarcile Comisiei Europene. Aveți cuvântul. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat uh, cuvântul. N-am venit aici să fac un comentariu specific pe subiectul volumelor de date mari, big data, dar după cum știți, uh, Comisia va prezenta în curând strategia sa privind piața digitală unică, iar uh, big data reprezintă o componentă esențială a acestei strategii, așadar veți vedea ideile noastre și acțiunile pe care le prevedem în cadrul cel de-al treilea pilon și de asemenea ne gândim să discutăm acest lucru în detalii împreună cu uh, Uh, cu vicepreședintele ANSI până această după amiază. Veți avea ocazia să discutați cu lui. Mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc foarte mult! Iată, a fost uh, foarte interesant să auzim ce a spus. Uh, așteptăm o propunere cuprinzătoare din partea comisiei. Acum însă o rog pe doamna Capel să facă un fel de rezumat al acestei discuții. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, da, comisia într-adevăr a avut o uh, contribuție foarte potrivită pentru că în <laughs> după amiaza aceasta comisarul Ansip va face prezentarea sa oficială și evident că uh, nu vă va surprinde faptul că și în elaborarea acestui raport am colaborat cu serviciile comisii, comisiei. Și în ce privește întrebarea doamnei Werner, nu citez uh, un studiu din Regatul Unit, ci am citat date pe care le-am primit din partea Comisiei Europene. Așa cum a spus și reprezentantul Comisiei, Big Data este o uh, componentă importantă a uh, proiectului care va fi prezentat astăzi de către Comisia Europeană peste câteva clipe și evident că multe din elementele care vor fi prezentate astăzi am putut uh, să le integrăm deja în proiectul nostru de raport datorită consultărilor pe care le-am avut. Uh, ați amintit de punctul 15, protecția datelor și securitatea datelor. Este într-adevăr un element foarte central al raportului și al subiectului în general am uh, inclus acest acest aspect în raportul nostru pentru că am considerat că această temă are nevoie de uh, a să fie tratată într-o rezoluție um, Uh, separată. În toate acțiunile noastre, uh, în centrul tuturor acțiunilor noastre se află omul și nu uh, doar aspectul economic. Este foarte important ca toți cetățenii să aibă încredere în această nouă tehnologie Big Data. Cu împreună cu raportorii din umbră, în zilele, săptămânile următoare, o să încerc să modific, să îmbunătățesc formularea de la punctul numărul 5 poate că vom avea și o rezoluție individuală. În rest, uh, aștept cu nerăbdarea colaborarea din zilele și săptămânile următoare. Uh, vă mulțumesc pentru uh, sugestiile pe care le-am primit din partea oratorilor, în special din partea raportorilor din umbră. Între timp am reușit să obținem și o prelungire a depunerea amendamentelor. Termenul nu mai este 12 mai, ci a fost amânat pentru o dată ulterioară da, în același timp, să știți că nu e ușor acest efort redacțional, pentru că pentru o temă atât de vastă ni s-au pus la dispoziție doar 5 pagini. În 15 iunie vom uh, adopta acest raport în Comisia ITRE și în, ne așteptăm ca în septembrie 2015 eh, dosarul să ajungă în votul din plen. Eu sunt sigură că după prezentarea oficială a domnului comisar Ansip vom avea șansa să mai revedem aceste pagini și vă mulțumesc încă de pe acum pentru colaborare. Mulțumesc, Barbara, pentru observațiile tale. și pentru concluziile tale. Aș dori să vă reamintesc că vom pregăti o întrebare cu o solicitare de răspuns oral și un proiect pentru o moțiune de rezoluție. Am stabilit să adoptăm acest subiect. Vedeți, a fost o hotărâre a biroului ITRE, vedeți că este un subiect foarte interesant și Comisia ETRE, ITRE vrea să se implice în uh, acțiunile de pregătire ale Comisiei, apoi uh, termenul de depunere a amendamentelor este data de 12 mai 2015, iar votul la ITRE va fi um, probabil 16 iunie 2015, iar votul în plenară undeva probabil în septembrie, după vacanța de vară. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de misiunea ITRE la OAREC, care este organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice. Este vorba de o agenție de reglementare foarte importantă, cea care reglementează comunicațiile electronice, acronim BEREC sau OAREC. Este vorba de o agenție de care se ocupă ITRE, răspunde de aceasta. Așa că în fiecare doi ani trimitem o delegație să discute activitatea acestei um, autorități um, și uh, chestiuni importante în sectorul uh, telecomunicațiilor. Uh, delegația se întâlnit cu președintele OAREC, cu membrii ai biroului OAREC și cu un membru al Parlamentului Leton din Comisia pentru Telecomunicații. S-au prevăzut cam 15 minute pentru această dezbatere. Acum, delegația I3 a fost compusă de Gunnar Hochmar de la PPE, Constanț Crăl de la Socialiști Democrați și um, încă un coleg de la Verzi. Nu, n-a fost uh, de la Vers, a fost uh, și Cristian Carins uh, de la PP, dar um, cumva și din partea președinției letone, scuze că n-am menționat. Domnul Höckmark, v-aș invita să prezentați pe scurt delegația. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori în primul rând să subliniez și a spus și dumneavoastră că BERE ține de responsabilitatea ITRE. Și mă uit acum la doamna Del Castillo și cred că merită spus că această com comisie și doamna Del Castillo au avut un rol important în formarea acestui organism acum câțiva ani. Și acum pot să vă spun că a fost prima mea vizită la OAREC Prima oară când am vizitat uh, Riga, a trebuit să trec uh, uh, de vame și KGB-ului, însă de data acestea lucrurile n-au mai fost la fel, a fost cam invers. A fost vorba de o vizită în ceea ce astăzi reprezintă una dintre capitalele uh, Uh, Uniunii Europene și care adăpostește, chiar găzduște o agenție a Uniunii Europene. Mi se pare o răsturnare a situației absolut extraordinară și vă pot spune că mi-a fost mult mai bine să mă duc la Riga acum. A fost o vizită mult mai plăcută decât prima. A fost o experiență extraordinară să văd uh, acest oraș european minunat. Așa cum a spus și dumneavoastră, ne-am întâlnit cu o serie de reprezentanți ai uh, biroului OARE cu președintele acestuia, um, profesor, doamna profesor Fatima Baros și cu vice, vicepreședinte vicepreședintele pe 2015, care va fi președintele la anul viitor, domnul Ashvaler, de asemenea și cu directorul administrativ al OAREC în Vinea, care de asemenea am mai avut o întâlnire și cu Uh, membrii ai uh, Parlamentului uh, Leton, domnul Miltens, special, Miltens, am discutat despre activitatea și funcționarea OAREC. OAREC nu are um, personalitate juridică, oficiul său are. Um, există un personal um, Uh, care se tot mișcă. E, o, o, e o, un subiect asupra căruia trebuie să ne aplecăm. Am discutat despre experiența, despre cunoștințele pe care le putem um, obține. Am discutat despre problema roamingului și um, OAREC ne-a trimis un mesaj foarte clar că e foarte greu să scăpăm de costurile legate de uh, roaming atâta timp cât există costuri pe care trebuie să le suporte operatorii pentru roaming. Uh, și discuțiile s-au concentrat foarte mult pe soluționarea acestei chestiuni, pentru că face parte și din trialogul pe care îl negociază împreună cu alții uh, doamna del Castillo. Mesajul că a fost foarte clar că trebuie să se acopere costurile um, pe care le suportă um, operatorii și că nu se poate, nu, putem, nu le putem elimina dintr-o dată. De asemenea, am discutat despre neutralitatea internetului și uh, oarecul uh, nu prea a putut să ne uh, prezinte un mesaj uh, unanim, pentru că există divergențe între perspectivele diferitelor autorități de reglementare. Mesajul principal pe care l-aș avea eu uh, ar fi um, acela că o arecul nu are exact uh, structura pe care și-o dorea Parlamentul inițial. Este vorba de o structură care se bazează pe diferitele autorități de reglementare naționale și părerea mea ar fi că restul, uh, nu știu, poate că ceilalți colegi în delegație pot să fie de acord sau nu, dar părerea mea ar fi că uh, este vorba mai, de, mai degrabă de un consiliu al autorităților de reglementare naționale. Și cumva apără mai mult uh, autoritățile de reglementare naționale decât interesul comun. Acum e greu de spus și care este interesul comun, pentru că avem cu toții păreri diferite asupra acestui subiect, însă punctul de departe uh, de plecare ar fi acesta că fiecare își apără bucățica lui. Bun, nu nimic greșit în asta, dar trebuie să ne asigurăm că există și o perspectivă mai amplă. A fost uh, un subiect pe care l-am discutat intens, pentru că am văzut uh, din mesajele pe care uh, le-am primit de la reprezentanții autorităților naționale și de la OAREC a fost acela că putem să rezolvăm toate aceste probleme în cadrul deciziilor de reglementare naționale. Eu nu sunt un federalist radical, să spun așa, dar văd că există anumite aspecte unde ar fi poate util să avem o perspectivă mai uh, comună, să spun, cu privire la uh, problema spectrului, de exemplu, cu privire la neutralitatea internetului, de exemplu. Uh, Spun acest lucru pentru că o parte importantă în evaluarea OAREC nu este să, nu este să spunem pur și simplu că uh, face o, bună, o treabă bună cu condițiile și cu condițiile deja existente, uh, ci poate ar fi bine ca această comisie să se gândească la cum ar putea să evolueze această structură, cum să o dezvoltăm, pentru că eu unul sunt convins că e nevoie Um, și că putem să um, profităm de momentul acesta foarte bun um, pentru a înlătura obstacolele și pentru a depăși această situație a unei piețe foarte fragmentate. Și trebuie să spun că reprezentanții de la OARE nu sunt tocmai de acord cu noi în acest sens, pentru că ei consideră că multe lucruri deja funcționează bine. Ar fi treaba lor să, bun, asta înțeleg că e sarcina lor să aibă o astfel de perspectivă, dar noi cred că ar trebui să o avem alta și să încercăm să dirijăm lucrurile într-o altă direcție. Discuțiile au fost foarte rodnice, ei ne-au promis că o să facă o, un follow-up uh, și că vor examina un pic mai mult legislația specifică dacă vă amintiți, noi am, am vorbit despre faptul că um, oamenii care călătoresc în Uniunea Europeană ar trebui să se poată baza pe um, rețelele locale, nu doar pe operatorii lor um, din țara de origine, lucru care ar duce la um, o scădere a costurilor uh, foarte impresionantă și am rugat să facă un follow-up în acest sens. De asemenea, vor fi studii uh, în ceea ce privește schimbările din sectorul telecomunicațiilor, cum vor arăta lucrurile în 2020. Deci, în principiu, am înțeles, uh, am avut o prezentare foarte clară a ceea ce face OAREC uh, și biroul său, dar cred că ar fi interesant să vedem ce ar trebui să facem ulterior, uh, o perspectivă europeană, poate, în acest sens. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, mulțumesc că uh, apreciez și, um, apreciez, apreciez și ce a spus despre orașul uh, Riga, care este foarte frumos. Urmează doamna Crel. Mulțumesc, domnule președinte, aș vrea și eu să mai completez puțin ceea ce s-a spus. Eu uh, am fost pentru prima dată la OAREC și a trebuit să învăț în primul rând că oficiul OAREC și OREC-ul sunt două lucruri diferite. Sunt de acord cu domnul Höckmark Oarecul uh, este reprezentantul autorităților de reglementare naționale și trebuie să pune în aplicare ceea ce noi elaborăm ca și legislație. Este corect. Fac multe eforturi în acest sens și par să aibă și mult succes în activitatea lor. Însă pentru mine este foarte important să ne uităm și la agenția ca atare, adică la biroul OAREC nu este vorba numai de cea mai tânără agenție, ci și de cea mai mică agenție europeană și dacă ne uităm ce fac acești oameni, de fapt îi susțin OARECUL, dar în același timp trebuie să susțină și activitatea Parlamentului European și atunci când după deschiderea biroului OAREC se începe cu măsurile de austeritate imediat și trebuie să renunțe la personal, nu cred că este un lucru bun. Mai ales având în vedere discuția pe care tocmai am purtat-o înainte, va trebui în domeniul digital să lucrăm mult mai mult decât până acum. Avem nevoie pentru aceasta de informații foarte clare și biroul OAREC este de fapt o agenție ideală ca să ne susțină în această căutare pentru a încerca să îmbunătățim activitatea aici. De aceea aș dori ca negocierile pentru următorul exercițiu financiar să încercăm să punem la dispoziție oarecului mai mult personal și mai multe fonduri pentru ca apoi împreună cu comisia noastră să putem dezvolta o strategie. Cum putem, uh, practic, să folosim cel mai bine informația de la OAREC și de la biroul OAREC pentru ca să o integrăm mai bine în uh, activitatea noastră? Cred că și domnul uh, Höckmark este de acord cu această abordare. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum un al treilea membru al delegației, domnul Cristian Scarins, care reprezintă Comisia ITRE și în același timp și președinția letonă. So many things at once. Uh, this is my... Mulțumesc, domnule președinte. Este a doua oară când vizitez Oarecul împreună cu Comisia ITRE și trebuie să spun că întotdeauna mai pot să mai înveți câte ceva. Sunt de acord ce au spus uh, în colegii mm, anteriori. Da, trebuie să ne aducem aminte că biroul OAREC și OAREC sunt două lucruri diferite. Oarecul este un fel de reuniune a autorităților de reglementare și apoi au și un birou care se află la Rigam, care reprezintă un sprijin pentru ei. E un birou foarte mic, nu știu, cred că sunt vreo 15 oameni care lucrează acolo. Este cea mai mică agenție în Europeană și au um, o rotație a personalului foarte mare. Anul trecut um, aveau... Uh, un alt, um, nu știu, șef de birou, nu știu cum se cheamă, dar e foarte um, interesant, mai ales într-o țară cum este Letonia, e greu cu personalul că recrutezi pe cineva, personal de calitate, oamenii vin acolo și apoi își dau seama că um, salariul din Letonia vine însoțit de coeficientul 0,75, deci sunt plătiți mult mai puțin decât așteaptă și atunci oamenii pleacă. Problema negată de această situație este că noi avem de suferit, uh, pentru că oficiul, biroul oare, nu uh, primește un sprijin suficient de mare, pentru că ei sunt cei care ar trebui să se gândească la nivel pan-european, dar cum personalul se tot schimbă și este foarte uh, puțin numeros, e foarte greu să facă acest lucru. Uh, e, e interesant să spunem acest lucru, pentru că acest lucru se întâmplă uh, nu numai în țara mea, dar și în celelalte țare, în ce, nu știu cum să le spun, sărace, cu probleme financiare, nu știu cum să le spun. Dar e o problemă foarte mare, pentru că ne trebuie dimensiunea europeană, nu doar cea a statelor uh, membre individuale, pentru că altfel nu mai există nicio valoare adăugată. Deci trebuie să fim uh, atenți, să vedem cum am putea să ajutăm să se întărească ca să lucreze mai bine pentru noi. Domnul președinte, iată că acum putem să ascultăm și câteva concluzii referitor la discuția noastră. Urmează un alt uh, vorbitor, uh, domnul Paul Rubic. Avem o situație specială, este ziua dumnealui, aniversarea știți, dragi colegi, știu exact uh, ce vârstă are, cât e de bătrân, sau mai bine spus, uh, cât e de tânăr, mai ales uh, față de mine. Așadar, felicitări la mulți ani și aveți cuvântul. Fără niciun fel de limite de timp, cadou din partea președintelui. Mulțumesc foarte mult pentru acest cadou, însă eu voi vorbi foarte pe scurt. Cred că totuși dezbaterea despre OAREC și biroul OAREC este foarte importantă pentru toată lumea. Am avut ieri o întâlnire și uh, am interpretat lucrurile în felul următor. Ieri am avut o întâlnire și cu EASA și, și cu ESA și OAREC sunt cele două domenii pentru care noi am uh, luptat foarte mult ca ele să, să participe. Și când vedem, de exemplu, că tehnologia informației și a comunicării și energia sunt, de fapt, interdependente, ne dăm seama că este foarte important, pentru că ambele sunt sub presiune de personal și există aceleași dorințe din partea lor, dorința de a avea mai mult personal. Deci poate că în acest context ar trebui să ne gândim eventual să punem cele două domenii împreună și eventual să găsim un pachet mai mare de personal uh, în administrație și să încercăm așadar să uh, ne luptăm pentru ca ei să obțină această creștere de personal. Știm foarte bine că trebuie să pregătim și acordarea de frecvențe în Europa la nivel global și bineînțeles că punctele cheie în domeniul electricității, de exemplu, trebuie să fie normate. Și este foarte important de aceea să încercăm să găsim o soluție. Dacă, de exemplu, n-ar fi o idee bună să punem împreună acele două agenții, pentru că aceasta ar putea să aducă poate profit. Am văzut că la roaming, de exemplu, în continuare ne confruntăm cu foarte mult protecționism și tema aceasta se cumva se separă de pe piață, se desparte de piață. Vedem că Belgia și uh, altele au tăiat costurile de roaming în mod voluntar. Uh, Însă acum există o diferență între statele membre și acum, de exemplu, vine Google și Google uh, oferă Wi-Fi și în domeniul telecom uh, cu un nou aparat care poate fi achiziționat și deci aceasta, uh, bineînțeles că interacționează cu faptul că um, noi avem o negociere pe roaming și poate că aceasta va duce și la, la înlăuturarea roamingului mult mai repede decât vroiam. Cred că este un lucru foarte bun ca piața de fapt să meargă mai repede decât legislația. Într-adevăr, acesta este cel mai bun cadou de ziua mea pe care puteam să mi-l imaginez. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Rubi, și mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră, mulțumesc pentru că ați fost la Riga în uh, această de delegație specială în numele comisiei noastre. Iar acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 7, dezvoltarea unei industrie europene durabile a metalelor comune. Domnul Eduard Martin este raportorul nostru și Colegul nostru a pregătit un document de lucru cu privire la conținutul raportului, proiectului de raport care va fi prezentat și cred că trebuie să începem, avem 45 de minute pentru această dezbatere și aș propune să începem uh, dând cuvântul colegului nostru Martin, care să ne dea părerile dumnealui uh, despre acest subiect în 5 minute și după aceea coordonatorii câte 3 membri, 3 minute și după aceea deputații nu mai mult de 2 minute. Domnule Marta, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă gândeam că o să dați și mie open bar pentru timpul de lucru, dar o să încerc să vorbesc numai în 5 minute, așa cum trebuie. Înainte să încep, aș vrea să salut în primul rând prezența în această sală a unor lucrători și reprezentanții uh, lor uh, unui sit din Taranto, din Italia, care sunt acum uh, la noi în comisie și care au venit să asiste la această discuție. Ați spus cu adevărat, nu este vorba de un raport aici, este vorba de un document intermediar care are ca principiu nevoia de a începe o dezbatere pentru ca să avem cât mai multe informații și să finalizăm raportul care este prevăzut pentru 18 mai. Așa că aștept comentariile și remarcile dumneavoastră. Voi încerca să mă concentrez pe esențe. Pentru că dacă vă expun, metoda de lucru pe care am expus-o este următoarea. Uh, Vrem să încercăm să ne întâlnim cu actorii care se ocupă de metalele de bază. Am avut mai multe întâlniri în mai multe țări și am încercat să schimbăm cu ei și opinii, să dezbatem cu ei și să încercăm să facem un inventar al punctelor uh, divergente și punctelor convergente. În primul rând, toată lumea este de acord să spună că acest sector este unul strategic pentru Europa. Avem o problemă foarte clară de mediu și de sănătate publică și transferul de competențe și de expertiză trebuie de asemenea păstrat. Politica europeană pe dioxidul de carbon și pe atribuirea cotelor, prețul energiei este de asemenea foarte important și o altă dimensiune care s-a discutat este ce este pentru Uniunea Europeană o piață pertinentă și voi încerca să um, dezvolt aceste idei în câteva cuvinte. Am constatat că la nivelul metalelor în industria de bază, vreau să vă amintesc că e vorba de, uh, meta, de metale neferoase, de, metode, de metale uh, aliaje și așa mai departe. Deci uh, considerăm că Europa este în momentul de față deficitară în metalele de bază din cauza deficitului din industria metalurgică și din cauza nevalorizării surselor secundare din Europa. Se vede de asemenea că e vorba de o producție care este foarte um, într-un control perfect al emisiilor de dioxid de carbon, dar care are foarte emisii foarte mari câteodată din cauza procedurilor complicate. Ceea ce însă identifică această procedură a metalelor de bază este și prețul, pentru că nimic nu uh, seamănă cu o tonă de oțel ca o altă tonă de oțel și de aceea ceea ce vorbim, când vorbim de concurență e vorba de prețul metalului în primul rând și trebuie să ne gândim în primul rând cum putem să valorizăm mai mult această industrie europeană. După cum vă spuneam înainte, această industrie are o mână de lucru foarte calificată și vedem că prin criza prin care am trecut am început să închidem 40 de milioane de tone practic de capacitate în Europa de oțel și am pierdut peste 100 de mii de locuri de muncă directe. Când auzim însă câteodată că unii au cedat prea repede la aceste închideri și ne spun că într-un an sau doi se relansează această economie, am putea să redeschidem capacități de producție, atunci multă lume este de acord că este aproape imposibil să facă acest lucru pentru că s-au pierdut competențele. Există însă țări care au păstrat această strategie, care au capacitatea de a-și păstra competențele în această situație. Să dăm exemplul Germaniei, care în continuare dezvoltă uh, un cursus în acest sens și care poate să ofere și transfer de competență. Și deci există aici un subiect care ar putea fi dezvoltat și ar putea exista o șansă să extindem acest lucru la nivel european. Uh, toate acestea pentru a spune că astăzi, dacă, de exemplu, discutăm despre ceea ce ar putea fi uh, un element determinant pentru a da stimulente pentru investiții, ne dăm seama că nu este neapărat costul, costul mâinii de lucru care este forței de lucru care este o problemă, ci alte două elemente fundamentale și anume politica de mediu și, bineînțeles, prețul energiei, care sunt aici foarte importante. Prețul energiei și politica de mediu. Toată lumea este de acord să spună că aceste industrie aduc foarte multă poluare, nu numai dioxidul de carbon, ci alte, monoxidul și așa mai departe. Și vreau să mă opresc două minute pentru a vă să cita cazul Taranto, care l-am vizitat. Iată o zonă care este foarte producătoare de oțel în Europa, cea mai mare zonă de extracție de oțel, însă suntem într-o situație dramatică în care o parte din populație care ține un discurs de menținere a locurilor de muncă prin intermediul investițiilor în această uzină, pentru că ea respectă regulile de mediu, când acționarul principal uh, a familia Riva a, n-a făcut față la toate, toate procesele prin care a trecut, um, însă situația este foarte dramatică pentru că există foarte multe cazuri de boli grave și chiar și, de, și două decese în această zonă. Trebuie să ținem cont de aceste probleme de societate, trebuie să ținem cont de faptul că metalele de bază aduc milioane, zeci de mii de locuri de muncă, totuși aceasta nu trebuie să se întâmple în defavoarea sănătății și toată lumea trebuie să țină cont de aceste riscuri. Fiind că nu mai am timp, o să spun pe scurt, avem câteva piste strategice care trebuie puse pe picior de egalitate la nivelul concurenței internaționale. Vreau să vă amintesc că cei principali sunt cei care vin din China, de exemplu, și uh, Europa nu poate să mai pună constrângeri suplimentare acestei industrii din Europa și să lase concurența extraeuropeană să vină să câștige cote de piață. Mă gândesc aici la Asia, mai ales uh, dar nu numai la oțel, ci și la aluminiu și la oțelul neoxidabil. Deci trebuie să impunem probabil nu neapărat o taxă, ci o așa numitul carbon la frontiere, adică să punem pe toată lumea pe picior de egalitate la nivel de concurență internațională. Un uh, producător industrial în Europa, dacă dorește să producă mai mult decât e, poate să facă acest lucru uh, în măsura cotelor de uh, emisii de dioxid de carbon, poate să cumpere astfel de cote și deci trebuie să se adreseze unei piețe extracomunitare. Domnule președinte, văd că vreți să-mi tăiați cuvântul. Vă rog, domnule președinte, nu-mi tăiați cuvântul pentru că nu mai pot să, să mai uh, explic esențialul. Merităm totuși câteva minute în plus. Uh, și anume că vânzătorul de oțel care nu răspunde la normele de mediu și care nu este un jalon, care nu este benchmarked, uh, trebuie și el să cumpere pe piața dioxidului de carbon, însă diferența între producătorul european care e benchmark și care face eforturi de investiții pentru a putea ține cont de mediul înconjurător este mai puțin poluant, deci beneficiul lui este uh, o taxă așadar o, care intră direct în buzunarul acestui industrial Uh, industria și care nu merge în buzunarul statelor și astfel el poate să garanteze investiții suplimentare, pentru că um, delocalizarea carbonului este într-adevăr o problemă reală și dacă nu dăm posibilitatea persoanelor din industrie de a face investițiile necesare, într-adevăr delocalizarea carbonului va fi cu adevărat una majoră. Mulțumesc! Veți mai putea să spuneți ceva la sfârșitul dezbaterii. Deci, Ați putea să mai adăugați la sfârșitul dezbaterii ce mai doriți să adăugați. Dar acum trebuie să așteptați câteva minute. Mulțumesc, dumneavoastră sunteți șeful, spune președintele, aveți 8, 18 minute, e cam mult. Domnul Salini are cuvântul acum în numele PP, vă rog, raportorul din umbră. Sì, grazie. Io ringrazio il relatore per questo primo... Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc foarte mult raportorului pentru această dezbatere pe care a introdus-o. Mi se pare că primul element important este viziunea strategică în industria siderurgică. Noi astăzi vorbim de strategia de dezvoltare europeană, nu numai uh, punând agenda digitală pe agenda summitului uh, nostru și pe agenda strategiilor noastre, dar nu trebuie să uităm și de sectoarele așa zise necesare din industria europeană și este clar că industria siderurgică de astăzi este și în general industria în general așadar este una necesară pentru că ea ține pe uh, picioare, practic, cultura noastră economică și sistemul nostru economic care se bazează pe o relație între proprietate și uh, o muncă. Și în momentul în care acest raport este în echilibru, uh, atunci ne aflăm într-o fabrică, practic, pentru că fie că ea e mică sau mare, aici se găsește un echilibru foarte bun, deci sunt de acord cu prima abordare a raportorului. Apoi, Raportorul, după cum a spus la început și va completa probabil, că există o legătură între această industrie și costul energiei, vorbind eventual de o depășire a sistemului, de a, o extindere a sistemului ETS. Eu nu sunt neapărat un fan obsesiv al sistemului de comerț cu emisii, însă trebuie să amintim că ieri, în mod foarte discret, s-a terminat trilogul cu privire la ETS și EMSR, care ar putea să ajute să nu murim de ETS ca să nu ca să facem un banc. Adică va, am putea eventual folosi o extindere a acestui sistem, așa cum s-a vorbit și în acest uh, proiect de raport deja de care a vorbit raportorul. În momentul de față, activitățile din comisia noastră au arătat, cred eu, că instituțiile europene trebuie să aibă mai multă atenție pentru tema foarte potrivită a problemelor uh, de mediu și trebuie să acorde poate mai puțin și că acordă mai puțină atenție momentan în uh, prezenței uh, industriei în economie și deci și mai puțin atenție locurilor de muncă, din păcate, și este foarte important să ne gândim și la acest aspect. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru remarci. Și acum are cuvântul domnul Toșenovski. Aveți uh, cuvântul în numele ECR. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Vreau să vă mulțumesc pentru că acest prim schimb de opinii și aceste prime documente care încearcă să descrie situația foarte dificilă din industria uh, siderurgică a metalelor uh, de bază Um, e vorba, așadar, această încercare este foarte bună pentru că e vorba de materiale de bază, de materii prime despre care vorbim acum și comisia noastră este cea competentă pe aceste subiecte. Am purtat deja foarte multe discuții despre prelucrarea metalelor și despre industria um, siderurgică. Și este foarte important ca să um, acordăm atenție acestui uh, domeniu, pentru că prelucrarea metalelor este esențială. De aceasta vor depinde foarte multe alte aspecte, nu numai ocuparea, deci locurile de muncă care sunt importante, dar și multe alte branșe, multe alte sectoare, industria auto, construcții, care fără oțel nu vor putea să mai funcționeze. Nu se pot construi clădiri fără oțel, de exemplu. Deci multe lucruri nu s-ar putea realiza dacă nu ar exista această industrie și ar fi foarte grav. Am putea discuta foarte mult, desigur, despre dacă ar trebui să încercăm sau nu să impunem taxe vamale pentru a proteja această industrie prelucrătoare a oțelului, de exemplu o taxă la graniță, pentru a reduce și compensa costurile de mediu. Eu cred că din punct de vedere administrativ însă ar fi foarte dificil să realizăm așa ceva, dar sunt foarte bucuros că discutăm despre acest lucru. Așa cum a spus și colegul de la PP, eu nu sunt neapărat un fan al uh, schemei ETS, dar mi-e teamă că în industria oțelului sau siderurgică în Europa există o lacună foarte mare și lacuna vine exact de la ETS, de la comercializarea cotelor multe lucruri nu se rezolvă prin acest sistem, din contră devin mai complicate. Și în ceea ce privește competitivitatea industriei prelucrătoare de oțel din Europa, eu cred că avem aici uh, una din căile puține care ni se mai deschid, uh, și anume investițiile și tehnologia. Cred că nu se poate ajunge în Europa să avem și mai puțin uh, oțel și mai puține metale produse și nu mă refer aici numai din cauza locurilor de muncă, că nu se poate acest lucru, ci și pentru că în alte domenii aceste lacune se vor face simțite foarte repede, după cum ziceam înainte. Foarte dificil este că materiile prime și producția costă foarte mult în Europa dacă comparăm, de exemplu, cu China, dar nu numai cu China, chiar și cu SUA dacă comparăm aceste prețuri. Și mă bucur foarte mult că putem să discutăm despre acest subiect, că mi se pare esențial și ar trebui să-l discutăm mai des acest subiect în uh, comisie. Mulțumesc foarte mult! Domnul Peterson, vicepreședinte, din numele ALDE, dorește să ia cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și raportoarei noastre, um, dar vreau să spun că cea care trebuia să ia cuvântul, colega mea, nu este aici azi, dar sunt de acord cu raportorul că provocarea pentru uh, această industrie este cererea foarte scăzută, atât pentru industria oțelului, cât și prețurile foarte crescute la energie și este nevoie de o restructurare profundă în acest domeniu, ceea ce duce mai mult la mai multă, la nevoia de mai multă inovare și adaptarea la economia verde și la situația globală. Iată de ce Europa are nevoie de o politică foarte amplă de investiții cu scopul de a avea prețuri mai competitive și produse mai inovatoare. Pe lângă aceasta trebuie să ne asigurăm că politicile energetice, climatice, europene vor fi un motor pentru schimbările tehnologice în acest sector. Trebuie să vedem și această discuție în contextul Uniunii Energetice Europene și uh, să ne asigurăm că vom putea crea un, o piață comună energetică care să ducă la o îmbunătățire a industriei în ceea ce privește costurile energetice, economia verde, costurile tranziției și inovarea. O, un preț competitiv la energie la nivel uh, internațional și previzibilitatea prețurilor sunt o idee cheie pentru viitor. Sectorul uh, metalelor trebuie să rămână competitiv la nivel global și atunci nu numai reforme la nivelul UE sunt necesare, ci e nevoie de crearea unui sistem uh, egalitar pentru toată lumea. Barierele tarifare sunt în continuare probleme, o problemă, dar și dumpingul și practicile neloiale. Aceasta trebuie să ducă la o strategie comercială foarte completă, incluzând aici instrumente de apărare comerciale, pentru ca să ne asigurăm că această industrie să aibă în continuare accesul la pietele terțe. În general, legislația europeană trebuie să fie eficientă pentru a putea să atingă aceste obiective și pentru ca să se garanteze o bună funcționare a pieții interne. Vă mulțumesc foarte mult, domnule raportor, și ne bucurăm să putem colabora pe această temă atât de importantă. Mulțumesc! Mulțumesc, până președintele, pentru aceste remarci. Numele GUE are cuvântul acum domnul Siligiotis. Nu se aude nimic din sală. Ne cerem scuze. Torain Daxi. Mulțumesc, da, acesta funcționează. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să vă spun că raportarea din umbră de la GUE n-a putut să vină astăzi, din păcate, la reuniune și de aceea vorbesc eu în locul ei. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului domnului Marta pentru acest raport interesant și, în același timp, un raport foarte prioritar, aș spune, pentru momentul acesta. E vorba de Industria siderurgică, un sector foarte important economic pentru economia europeană în general, dar noi suntem absolut de acord cu îngrijorările raportorului. E vorba și de aspectele de sănătate, e vorba de sănătatea lucrătorilor în acest domeniu, dar bineînțeles că și de sănătatea publică a zonelor afectate. Unele subiecte însă n-au fost menționate încă, după părerea noastră. Trebuie mai întâi să ne gândim cum putem să ne asigurăm că producția de metale în Europa va rămâne cu adevărat uh, în picioare, pentru că și în acest domeniu s-ar putea să se creeze locuri de muncă suplimentare, după părerea noastră. Noi credem că industria siderurgică și metalurgică în Europa ar putea să fie, de fapt, orientată la cererea din uh, economia europeană. Deci trebuie să fie cea care contribuie real la economia europeană. Nu trebuie deci să ne concentrăm numai pe anumite regiuni din Europa, ci credem că ar trebui făcute măsuri pentru ca să se găsească un echilibru în dezvoltarea acestui sector în întreaga Uniune Europeană, nu numai în anumite zone. Este foarte important, așa cum se spune și în acest raport, ca regulile pentru concurență să poată să fie stabilite, pentru că s-a văzut în practică uh, de exemplu, că concurența, din păcate, este supusă monopolurilor și, de fapt, numai ele au ceva de profitat de pe urma acestor probleme. Iar Fondul European de, Stra- de Investiții Strategice ar trebui să fie și el implicat. Eu cred însă că acesta nu poate să contribuie la crearea unei baze necesare industriale și, de altfel, cred că și acolo există conflicte de interes. Um, bineînțeles că susținem însă și uh, considerarea costurilor de mediu în legătură cu producția de metale. Mă gândesc aici la emisia de dioxid de carbon, dar mă gândesc și la acele metale care sunt importate în Uniunea Europeană din alte țări. Trebuie să luăm măsuri pentru ca să nu avem un impact catastrofal pe mediu în curând și pentru ca metalele noastre, producția noastră proprie, să poată să corespundă standardelor legislative. Foarte important este și ca producția metalului să se orienteze, deci după cerere, după cum ziceam, să se poată menține drepturile lucrătorilor, pentru că avem nevoie de această branșă industrială, dar nu trebuie să uităm că și calitatea vieților nu trebuie să sufere, vieții oamenilor nu trebuie să sufere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimate coleg, și acum, în numele FDD, domnul Boreldi, vă rog, tot coordonator, care îl înlocuiește nu? Domnul Borelli, pe... nu, sunteți chiar raportor din umbră, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt din partea mea. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru documentul pe care l-a produs și pe care l-am primit uh, zilele trecute. Mi se pare foarte important să se facă referire în acest document la modificarea pieții interne în aceste domenii. Aceasta este, de fapt, una din cele mai mari îngrijorări pe care o avem acum. Dacă obiectivul este să identificăm noile condiții în baza cărora industria metalelor comune poate să prospere în Europa, trebuie, în primul rând, să ținem cont de dezechilibrele care sunt provocate de diferitele politici fiscale în Europa și de costurile diferite la energie între statele membre din Europa. Altfel, țările care au fost cele mai economice vor avea tot timpul dificultăți mult mai mari și deficitul care va trebui după aceea um, astupat va fi și mai mare, prăpastia se va adânci. Un alt punct crucial este cu siguranță adaptarea la frontiere, cum o numim noi. După părerea noastră, este fundamental, de exemplu, ca pentru importuri să se aplice aceleași reguli, aceleași standarde pe care le avem uh, pe emisiile de dioxid de carbon pentru producătorii europeni. După părerea mea, acesta ar fi un prim pas uh, în direcția unei concurențe mai loiale și mai corecte între producătorii europeni și producătorii extraeuropeni. Mulțumesc foarte mult! Da, mulțumesc! Acum au vorbit toate grupurile politice și acum alți uh, vorbitori, doamna de Castilio Vera. Gracias, Eduardo Martin. Mulțumesc, aș vrea să mulțumesc domnului raportor, uh, Edu Amata, pentru că a prezentat un document de lucru care este foarte precis, este complet, ține cont de toate aceste aspecte, toate aspectele care afectează industriile, în special cea a oțelului și a aluminiului, și s-a mai spus parțial că, până la urmă, consolidarea industrială a Europei implică două componente de bază, și anume una, o componentă a dezvoltării tehnologice, care în acest moment se referă în special la dezvoltarea digitală, care afectează atât industria mașinilor, dar și alte industrii, și cealaltă componentă principală este dezvoltarea materiilor prime și a materiilor de bază, Uh, de care trebuie să dispună aceste industrii pentru a se putea dezvolta. Deci, trebuie să meargă împreună aceste două componente. De asemenea, cred că se menționează foarte bine problemele fundamentale cu care se confruntă aceste industrie, um, um, derivatele costurilor energiei care sunt legate de costurile de drepturilor de emisie, apoi problemele legate de competența, de concurența externă cu care se confruntă industria europeană în aceste sectoare și raportorul propune să se dezbată uh, această posibilitate de adaptări, ajustări la frontieră, care cred că e o discuție care merită să fie uh, avută. E, sunt o serie de aspecte complexe implicate aici, însă e interesant uh, și mi-a plăcut acest fapt în uh, documentul de lucru. Și apoi mai este încă un element care nu se dezbate niciodată, și anume concurența în interiorul Uniunii Europene, condițiile concurenței în interiorul Uniunii Europene. E bine, și acestea sunt absolut esențiale. Trebuie să ne uităm, desigur, și la ce se întâmplă în afară, dar și în interior există o serie de obstacole. Așa că uh, documentul este binevenit, vom avea timp să discutăm uh, toate aceste aspecte mult mai aprofundat aprofundat și cam atât. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult pentru această observație. Și acum, în numele verzilor, tot în calitate raportor din umbră, tocmai ajuns în sală domnul coleg Jardon. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că am ajuns un pic uh, cu întârziere, am fost la o altă comisie Însă am urmărit îndeaproape activitatea raportorului și aș dori să subliniez angajamentul deosebit al raportorului cu privire la acest dosar. E important de subliniat acest lucru. Am uh, participat la vizitele organizate de raportor și mi se pare foarte interesant uh, Uh, că la fiecare element al dosarului e important să, să facem o comparare a analizei Parlamentului European și cea a actorilor uh, din domeniu, fie că e vorba de companii, de asociații, de lucrători și poate vă aduceți aminte că în um, legislatura anterioară, deja subiectul uh, siderurgiei fusese menționat, însă aici se face o muncă pe fond care este foarte importantă pentru noi, pentru că poate că va putea să legitimeze, să justifice propunerile cu care ar putea să vină această comisie și Parlamentul în ansamblu. Și vreau să spun că susțin două elemente foarte puternice din acest raport, și anume ajustarea la frontiere, un subiect foarte sensibil și în cadrul Parlamentului și la nivel european, subiect care parțial uh, menționează și uh, piața ETS și directiva aceasta și apoi cum să evităm transferurile de carbon. E bine, nu putem să impunem uh, companiilor europene niște măsuri dacă acestea pun, periclitează competitivitatea lor și um, nu putem să permitem ca unor um, actori care nu fac eforturi Uh, să fie mai uh, competitiv decât cei care chiar fac efortul. Deci cred că aici linia raportorului este cea bună. Și încă un uh, element cu care sunt de acord și care trebuie subliniat și anume este competitivitatea siderurgiei în viitor. Știm că există o dorință a actorilor din domeniul siderurgiei să existe o standardizare la nivel mondial pe baza um, condițiilor de mediu cele mai scăzute, poate să ajute acest lucru competitivitatea europeană. Știm acest lucru, dar competitivitatea europeană, dincolo de obiectivele acestea, trebuie să se facă pe baza inovării, pe baza eficienței uh, um, resurselor, eficacității energetice, când e vorba de emisii de gaze cu efect de seră. Deci, din multe motive, în acest moment, noi sprijinim demersul uh, raportorului pentru că vine cu un document de calitate și cu niște propuneri bune. Mulțumesc! Uh, thank you very much, colleague, for your remark. Mulțumesc pentru aceste remarci. Următorul vorbitor este domnul Marias. Mulțumesc, κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ Mulțumesc, domnule președinte. Uh, îl felicit pe raportorul uh, Martin pentru raportul pe care l-a prezentat azi. Uh, temele pe care le abordează, sănătatea publică, protecția mediului, sunt chestiuni care au fost discutate și ieri și asta e important mai cu seamă că în contextul uh, nostru recent au fost atacate multe firme în legătură cu modul în care uh, realizează prelucrarea diferitelor minereuri uh, feroase. Și cred că acest aspect evidențiat de domnul Martin are impact cu siguranță și asupra modului în care vor fi exploatate aceste minereuri. În Grecia, Lauro este unul dintre cele primele cinci uh, uh, companii care prelucrează și exploatează mineralul de nichel. Uh, cu toate că nichelul este de cea mai bună calitate, această mină, acest companie urmează să fie închisă pentru că costurile pentru realizarea unui kilogram de minereu sunt 68 de euro, când de fapt prețul de vânzare pentru nickel global este de 25 de euro. Trebuie să vedem ce putem face pentru salvarea acelor locuri de muncă care deocamdată sunt periclitate în industria prelucrătoare, în industria siderurgică și în toată austeritatea pe care a fost care s-a abătut asupra Greciei și producția și productivitatea au, s-au redus cu 20 la, 25% în, în Grecia. Deci trebuie să vedem cum putem noi să susținem producția metalelor de bază, pentru că competiția cu China nu se poate realiza prin scăderea veniturilor uh, salariale. Domnul Draghi a pus la dispoziție 1,3 miliarde de euro pentru casinouri, de pildă. E, eu cred că trebuie să investim și în alte sfere, de pildă în producția de metale de bază. Și cred că, uh, asemenea, ca și raportorul, de altfel că există un viitor pentru metale de bază în Uniunea Europeană și pentru industria prelucrătoare a acestor minereuri. Nu trebuie să permitem ca probleme precum uh, cele la compania Lauro să, uh, să ducă la închiderea unor companii care pot crea totuși perspective de viitor, perspective de ocupare. Da? Și cu asta ajutăm și țările care se află în mare dificultate, cum ar fi Grecia, de pildă. Mulțumesc, spune președintele. Urmează doamna Patisa Toia. E, voglio anch'io aggiungere Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să felicit uh, pe domnul Martin pentru cum a lucrat la acest dosar este un lucru foarte pozitiv, așa cum au spus-o și ceilalți colegi. Mi se pare că se ating teme centrale aici, poate tema cea mai importantă, și anume a costului energetic în diferitele țări și deci, în final, costul produsului finit, care este influențat și care, în momentul de față, penalizează, de fapt, foarte mult industria oțelului în uh, Europa. Tema așadar de, pe care trebuie să o înaintăm este recuperarea competitivității în Europa în fața celorlalți competitori din lume, China, de exemplu, de care vorbeam, dar și SUA sau uh, alte zone, care este, mi se pare, o prioritate. Și eu aș vrea să încercăm să examinăm mai bine propunerea pe care ai făcut-o și anume de a avea o propunere nouă Uh, și uh, de a vedea care este impactul pe care aceste măsuri uh, foarte generale ar putea să le aibă pe întreaga industrie, pentru că trebuie să ne uităm mai în profunzime acum. Domnul Martin spune de asemenea că această propunere ar putea să facă să depășim problema pe care am mai menționat-o aici, anume a concurenței deloiale în cadrul Uniunii Europene pentru că ar duce la o depășire a acestui cadru. Eu însă cred că în această scurtă perioadă în care trebuie să găsim o soluție, va trebui să găsim o soluție mai egalitară și cu ceilalți producători din lume. Va trebui deci să încercăm să revenim asupra subiectului la nivel global. Există o posibilitate de a da compensări unor state, însă aceasta nu se poate aplica în Spania, în Italia, în Germania, față de Germania, de exemplu, deci la noi, în țările acestea, nu putem să vorbim în continuare de o economie, de o industrie competitivă, că nu putem oferi aceste compensări. Și de aceea unii sunt mult mai pedepsiți decât alții. De aceea, uh, domnule Marta, cred că trebuie să ne gândim și uh, la alte soluții intermediare. Alte aspecte pe care aș vrea să le văd mai dezvoltate și vom încerca prin amendamente este cercetarea, în primul rând, e doar menționat pe scurt aici. Există propuneri interesante, se vorbește de un fond european pentru cercetare pentru acest domeniu specific și există deja anumite lucrări care merg în direcția unor uh, proiecte pilot pentru a vedea cum se, cum se poate, prin cercetări și metode de lucru noi, mai puțin nocive pentru sănătate, să găsim uh, aceleași rezultate. Și o altă temă care mi-ar fi plăcut să fie mai uh, dezvoltată și este doar menționată este economia circulară. Cred că în acest domeniu putem să facem multă recuperare de material și trebuie susținute întreprinderile care după aceea pot să recupereze anumite produse care pot fi utilizate cu uh, mai puțin import, de exemplu, de materii prime de bază. Și ca să susținem deși această variantă pentru că cele, acele IMM-uri care încearcă să intre în sistemul uh, economiei circulare nu pot să facă față economic pentru că nu au un volum de produse atât de mare, de produse recuperabile, costă foarte mult această parte la început, dar dacă chiar vrem să facem economie de materii prime și să vorbim de economia circulară, trebuie să găsim acest aspect care trebuie să fie dezvoltat mai bine. Și poate încă ceva un aspect care a fost doar menționat, dar pe care au menționat-o și Pilar, de exemplu, înainte, trebuie să revizuim, după părerea mea, și regulile concurenței interne. De fapt, trebuie revizuite piețele pertinente atunci când e vorba de fuziuni, de exemplu, pentru că dacă piața pertinentă e cea europeană, facem un, deza un dezastru, așa cum a făcut Europa și, în, de exemplu, în alte cazuri în care nu s-au folosit bine regulile concurenței, care au distrus, de exemplu, o întreprindere Terni sau altele. Deci, Cred că trebuie acest aspect să fie dezvoltat mai bine și să cerem Comisiei să facă mai mulți pași înainte în revizuirea regulilor de concurență, tocmai pentru că scenariul acum este global. Vă mulțumesc! Eh, mulțumesc, domnule președinte aș vrea în primul rând să spun că raportul lui eduard martin nu numai că este un raport foarte bun dar pentru prima dată văd un raport cu propuneri proactive și nu este un raport contemplativ Spun acest lucru pentru că una dintre măsurile principale propuse și care uh, cred că merită atenția și sprijinul tuturor grupurilor politice se referă la ajustarea la frontiere. Este prima măsură care rezolvă un pachet de probleme. Rezolvă problema competitivității industriei europene. Dă un răspuns clar și precis. Vom avea și avem nevoie de o industrie europeană în continuare. Răspunsul pe care îl dă Eduard Martin este da al treilea lucru, uh, răspunde și celor care sunt foarte preocupați și pe bună dreptate de ceea ce înseamnă calitatea mediului. Pentru că semnalul pe care îl dă Europa este vreți să vindeți în Europa, e în regulă. Atunci trebuie să vă conformați unor obligații de mediu pentru o concurență corectă și cinstită. Vine și dă un răspuns foarte clar unei preocupări care este una globală. Bioxidul de carbon presupunând că am închide toată Europa, toată industria, am rezolvat problema existenței sau non-existenței bioxidului de carbon în Europa? Răspunsul este evident nu. Gândiți-vă la Antarctica. Antarctica este unul din continentele cele mai afectate de bioxidul de carbon pentru că stratul de ozon acolo s-a subțiat foarte mult. Este vreo fabrică sau vreo uzină până Antarctica? Răspunsul este nu. Atunci cei care sunt responsabili de această poluare trebuie să fie și ei conștienți uh, că trebuie să ia măsuri pentru ca să uh, reducă semnificativ această, uh, uh, acest element. Și cred că această propunere îndrăzneață a lui Eduard Martin trebuie să o sprijinim cu toții, pentru că semnalul pe care îl dăm este că avem o soluție, soluția este la îndemâna noastră și putem să ne atingem toate obiectivele și de competitivitate și de existență a locurilor de muncă în Europa și în același timp și obiectivele climatice primesc uh, un răspuns care este unul, cred eu, foarte adecvat în acest uh, moment și contez pe toți colegii noștri că putem să dăm un sprijin masiv pentru o introducere rapidă a acestui principiu de ajustare la frontiere. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, thank you very much, colleague, for your remarks. And um, now on behalf of European Commission, Mulțumesc și acum în numele Comisiei Europene, din partea DG Growth, creștere, are cuvântul domnul Matia Pellegrini. Merci, ehm, je vais m'exprimer en français vu que M. Martin Mulțumesc, am să vă vorbesc în franceză, pentru că domnul Martin este francofon. Am avut deja plăcerea să, discu- să lucrăm împreună cu domnul Marta, nu neapărat în calitatea sa de eurodeputat, ci când era sindicalist, uh, făcea parte din grupul de nivel înalt uh, privind oțelul creat de președintele Tajani, așa că îl cunoaștem bine pe domnul Martin și faptul că el cunoaște foarte bine acest sector și suntem de acord cu analiza dumnealui că este vorba de un sector strategic în continuare, metalele de bază reprezintă un sector strategic pentru Europa proiectul său de raport este foarte util pentru că, așa cum au spus mai mulți eurodeputați, nu este vorba doar de o analiză, ci conține și o serie de sugestii pentru Comisia Europeană. Bineînțeles, nu este vorba doar de sugestii pentru uh, noua, noua Direcție Generală Creștere, care este, um, este una nouă, dar uh, include sugestii și pentru alte direcții generale, cum ar fi uh, concurență, climă și așa mai departe. De asemenea, sunt de acord cu ideea că trebuie să acordăm uh, sprijin atât producției primare, ci și, cât și producției secundare, așa cum spunea și doamna Toia, care într-adevăr corespunde cu strategia Comisiei. În acest moment, ca să vă informăm, în programul Orizont 2020, uh, Comisia a dedicat o parte um, uh, a strategiei sale metalilor, deci Uh, suntem uh, din ce în ce mai mult pe cale să finanțăm proiecte de cercetare, atât legate de producția primară, cât și de producția secundară, pentru că ceea ce se spune în raport uh, este un lucru pe care îl împărtășim și noi. Este vorba nu doar de un domeniu al trecutului, pentru că gândim adesea la uh, Uh, sectorul oțelului sau al aluminiului ca sectoarele trecuturilor, dar nu, sunt sectoare ale um, viitorului, pentru că multe dintre tehnologiile de acum pe care le avem cu toții în buzunare sunt legate de aceste uh, metale de bază. Apoi, uh, trebuie să vă spun că doamna comisar Bienkovska a hotărât să transforme grupul de nivel înalt oțel într-un grup de nivel înalt cu privire la toate industriile cu um, o intensitate energetică mare. Așadar, va fi un grup care va reuni reprezentanți um, ai ministerilor, dar și ai industriei. Prima reuniune va fi um, pe 27 mai, va fi prezidată doamna Biecovska și după aceea va urma um, Consiliul Competitivitate. Așadar, uh, s-a hotărât crearea unei platforme specifice pentru a da o voce puternică acestui grup uh, care include și reprezentanții industriei, dar și alte sectoare, cum ar fi uh, construcțiile, lemnul, toate având aceleași probleme. E vorba de probleme legate de concurență neloială, probleme legate de costul energiei, dar și probleme legate de faptul că noi avem niște norme legate de schimbările climatice pe care alte părți ale lumii nu le au. Încă un lucru pe care vreau să-l menționez este legat de propunerea făcută de domnul Martin cu privire la ajustările la frontiere. Știți foarte bine că vine cu o propunere foarte controversată, părerile sunt foarte divergente în acest sens, dar ați venit cu niște idei pe care noi o să le discutăm și cu colegii de la DG Climă, pentru că știți că acum sunt uh, pe cale să revizuiască sistemul ETS. Comisia intenționează așadar să propună un nou sistem ETS și toate sugestiile dumneavoastră pot fi luate în considerare și în revizuirea de către Comisie a sistemului ETS. Un lucru referitor la piețele pertinente, menționat și de doamna Toia și această chestiune Terni. Bun, cazul Terni este unul deja um, care aparține trecutului pentru că s-a luat o hotărâre, dar uh, am înțeles atunci că este vorba de o piață globală, pentru că a fost vorba de uh, importuri din China care uh, depășesc 30%. De fapt, uh, piața oțelului inoxidabil nu este o piață europeană, este una globală. Și acest lucru va fi luat în considerare de către comisie, nu în cazul Ternii, pentru că deja e, ține de domeniul trecutului, dar pentru viitor. Am văzut așadar că este vorba de o piață mondială cu importuri mari provenind din China. Mulțumesc foarte mult! Uh, thank you very much for your... Mulțumesc pentru aceste remarci din partea Comisiei Europene. Știm cât de importante sunt. Și acum dau încă o dată cuvântul domnului raportor, așa cum uh, i-am promis. Și acum să știți că aveți timp și mai mult la dispoziție. Puteți vorbi chiar 5 minute. Aveți ce spune în 5 minute? Bun. Atunci vă rog, aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. M-am gândit că o să spuneți că am 15 minute să termin, pentru că eu prevăzusem să vorbesc inițial 15 minute. Îmi pare foarte rău, dar n-am apucat să spun tot ce vreau să spun. Oricum, toată lumea a văzut documentul acesta de lucru, de reflexie și, uh, așa cum uh, au spus uh, diferiți vorbitori, am încercat uh, să um, punem uh, în, um, în lumină problemele industriei în acest moment și să găsim soluții vreau să vă mulțumesc pentru încurajări. Cred că toată lumea a înțeles că în acest moment piața uh, producției metalelor de bază este una mondială. Într-o economie globalizată trebuie să avem o, o dimensiune mondială. Europa nu poate să vină cu niște idei uh, preconcepute care datează dintr-o altă epocă. Și acum sunt de acord cu uh, ce au spus colegii mei um, și cu anumite reproșuri pe care le-am adresat DG concurență, ce înseamnă acum o, o, o piață pertinentă. E bine, e, lumea este piața pertinentă și um, este vorba într-adevăr de faptul că este vorba de un sector uh, strategic și în acest moment când e vorba de oțelul um, inoxidabil, uh, China produce peste 50% din um, uh, tot ce se vinde pe piață, iar cazul Terni um, trebuie să spunem că este unul care până a fost în avantajul uh, chinezilor. Așadar, trebuie și noi să avem o dimensiune mai amplă. Apoi, în ceea ce privește ajustările la frontieră, e bine, nu e vorba de o taxă aici, repet acest lucru. Înseamnă doar o punere, o nivelare a actorilor uh, să aibă toată lumea aceeași, aceleași contracte. Nu se poate ca uh, cei din industria europeană să plătească pentru anumite lucruri bune. E normal să apărăm mediul, Trebuie să investi, um, um, să îi stimulăm pe industriași să investească în tehnici uh, curate, um, dar aici s-ar putea să trebuiască niște surse suplimentare care să-i ajute pe cei din industrie să depășească probleme, pentru că vedem foarte bine că apare o problemă legată de costurile de investiții și cei din industrie au nevoie să aibă un fel de vizibilitate. Pentru că de curând, când am întâlnit cu reprezentanții industriei, e bine ne-au spus că uh, vor să-și propună, de exemplu, să construiască un nou furnal. Dar care e problema când vor să facă acest lucru? Nu uh, forța de muncă, ci vizibilitatea politicilor europene. Oamenii își fac niște calcule. După 2020, uh, toate rezultatele ar putea să fie uh, modificate. Vedem așadar că e nevoie de o dimensiune internațională. Apoi, în ceea ce privește tonele consumate de um, uh, oțel, 170 de um, milioane de tone. Și vorbim de niște cifre care trebuie să ne dea de gândit. Sunt de acord cu ce a spus Comisia că uh, Um, e nevoie de o dezvoltare a industriei. Trebuie să ajungem la 20% din PIB, dar pentru acest lucru e nevoie să le dăm mijloace necesare celor din industrie și revin acum la costul energiei. În Spania, de exemplu, e o problemă um, foarte importantă. Alcoa um, amenință cu închiderea unor fabrici pentru că nu mai pot să facă, facă față concurenței, atât din interiorul cât și din exteriorul uh, Uniunii. Și aici, într-adevăr, revenim la problema costului energiei, care, într-adevăr, trebuie să se regăsească în dezbatele privind Uniunea Energetică. Cum putem să permitem să existe contracte pe termen lung? Pentru că și cei din Sasanel, de exemplu, ne spuneau că vor să știe care, că vor să știe care va fi costul ă, megavatului anul viitor. Ori aceste previziuni sunt greu de făcute. Mai am timp? Da, mai am încă un minut. Vorbim așadar de, despre pertinența piețelor iar aici trebuie să adăugăm și vizibilitatea, previzibilitatea. Apoi, uh, trebuie să ne gândim la adoptarea, la abordarea Europei în ceea ce privește industria. Să fim sinceri, dacă ne uităm la cazul Chinei, dar nu e doar China, însă China până la urmă este principalul concurent al companiilor europene. Ei bine, este vorba de o voință politică a unui stat să domine pe ceilalți. Uh, s-au sancționat deja um, importurile de um, oțel inoxidabil pentru că vedem că este vorba de o dorință publică care ajută produsele chineze, chine, chinezești care se vând pe piața europeană. Iar ideea acestui document, ideea raportului pe care vrem să-l uh, finalizăm împreună cu raportorii din umbră, este aceea că suntem cu toții de acord că ne trebuie o industrie europeană uh, puternică și una care să respecte mediul, care să respecte sănătatea publică și sunt de acord cu ce a spus domnul Jadot, Mâine, investițiile în energiile curate, în reducerea emisiilor nocive, în eficiența energetică, e bine, toate acestea vor fi punctul de competitivitate al industriei, nu doar europene, dar chiar mondiale. Mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Mulțumim pentru această prezentare foarte bine documentată și pentru pasiunea cu care ați prezentat uh, uh, și ați predat pentru cazul dumneavoastră. Înțeleg că uh, nu puteți să vă întindeți cât vreți uh, dumneavoastră în proiectul nostru de raport și îmi dau seama că nu vă va fi ușor să vă rezumați la, la limita care este impusă acolo, dar pot să vă spun că uh, votarea în comisia proiectului de raport este prevăzută pe 14-15 iunie deci peste două luni. Și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi de dimineață și anume vorbim de mandatul privind bugetul pe anul 2016 și uh, raportor este uh, eh, Anne-Velin van Bosoit. Sper că am pronunțat bine, știu că uh, nu le-am tocmai cu aceste uh, nume care îmi sunt străine. Uh, vreau să vă reamintesc faptul că avizul ITRE uh, emis cu privire la mandatul uh, pentru, de negociere pentru bugetul 2016 uh, are ca și scop exprimarea priorităților ITRE pentru 2016. Are cuvântul doamna Van Bossert, care va face niște remarci introductive. Thank you very much, Chair, um, for, for giving me the... Mulțumesc, domnule președinte, să știți că ați pronunțat perfect numele meu, într-adevăr, Stefan Băsăet. Domnule președinte, dragi colegi, ați citit uh, deja proiectul meu de aviz uh, pe marginea bugetului 2016. Este un buget foarte important și, din păcate, în, datorită calendarului foarte strâns, n-am reușit să obținem traducerea în toate limbile oficiale ale UEM, însă am reușit să le includem în dosarele dumneavoastră. După cum v-am spus, este doar vorba de un, o primă considerare a raportului. Președintele întrerupe, doamna Patricia Latoia, pot să vă rog frumos să stați jos în liniște pentru ca raportarea noastră să poată continua? Vă rog, doamnă, continuați. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum spuneam, această, acest proiect de aviz este doar un document de lucru și aștept uh, din partea colegilor amenamente până la 21 mai, care este termenul pentru depunerea amenamentelor. În acest uh, proiect, poate cel mai important aspect îl reprezintă reducerile uh, la Horizont 2020 și facilitatea Connecting Europe în favoarea EFSI. Parlamentul a dezbătut uh, aceste două programe timp de mai mulți ani, care sunt programe foarte bine dotate, sunt foarte importante, care reprezintă o plusvaloare uh, la nivel european și de aceea nu trebuie subminate. Sigur că da, EFSI va finanța multe noi proiecte importante și va fi un instrument uh, important pentru viitor. Dar a fost uh, foarte <clears throat> interesant să vedem care a fost uh, prima rundă de proiecte adoptate sub uh, egida EFSI. Și FC și uh, Orizont 2020 și uh, facilitatea Connecting Europe ar trebui consolidate, nu uh, reduse. Sigur că ar trebui să evaluăm toate capitolele și liniile bugetare și dacă găsim undeva eh, chestiuni care nu sunt eh, corespunzătoare, trebuie eh, să ne prevalăm de puterile și competențele pe care avem și să nu ne rușinăm să facem acest lucru, trebuie să semnalăm care sunt neregulile. Tocmai de aceea voi examina toate aspectele bugetului, proiectului de buget pentru 2016 cu maxim spirit critic și dacă constat că se vor, consta, eh, se vor acorda eh, ajutoare eh, de stat la nivel european, atunci va trebui să intervenim. De asemenea, pentru, pentru sumele nealocate, necheltuite, apare problema că apare o problemă de finanțare a IMM-urilor. IMM-urile trebuie să își poată finanța activitățile și nu de aceea nici plățile din partea Comisiei nu trebuie să întârzie. Eu am analizat trei dosare care au fost adoptate în anul trecut. Un, unul vizează mai bună reglementare, și care spune că uh, toate politicile trebuie să fie fezabile și realizabile. Trebuie de asemenea să cuprindă benchmark-uri uh, măsurabile pentru a uh, stabili care este fezabilitatea dosarelor. Eficiența energetică, interconectoarele dintre statele membre și în al treilea rând economia Uh, în ansamblu sunt teme care uh, merită atenția noastră sporită. Aștept acum amenamentele dumneavoastră, astfel încât uh, să putem realiza împreună un aviz foarte bun care să cuprindă toate compromisurile. Mulțumesc. Our point of view, each... Și acum, președintele, este important să ne putem prezenta punctul de vedere adică punctul de vedere al Comisiei, pentru, uh, cu privire la bugetul uh, general pentru 2006. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Gaier. Sunt membru al Comisiei uh, de bugete și membru supleant în această comisie ITRE. Prima observație ar fi că legată de EFSI. evident, proiectul de buget 2016 va fi legat de EFSI. De ce? Pentru că uh, va trebui să uh, dotăm un fond de garantare a EFSI. Sigur că există o mare controversă în legătură cu modul în care trebuie realizat acest fond de garantare. Comisia ITRE susține, după părerea mea pe drept, că Orizont 2020 trebuie protejat. Numai că trebuie să nu uităm un lucru. Prin decizia cu privire la cadrul financiar multianual, foarte multe mijloace și linii bugetare au fost deja uh, stabilite pe următorii șapte ani. Asta pentru ca și statele membre să știe cam uh, Uh, ce, care sunt contribuțiile lor și la ce sume se pot aștepta din, uh, prin intermediul fondurilor structurale, fondurilor de co- coeziune, politica agricolă comună. Asta înseamnă că, în mod regretabil, Comisia Europeană are o marjă de manevră foarte mică în ce privește ajustarea bugetului. Și marea, marea parte a acestei acestei marje de manevră este reprezentată de acest proiect de cercetare. Și atunci, dacă Parlamentul insistă să fie, să fie mobilizate alte mijloace, atunci nu va face altceva decât să afectăm bugetul CFM, o procedură care este uh, foarte anevoioasă și va trebui să fie consimțită de toate statele membre. Și dacă vă deranjez pe dumneavoastră, stimați colegi în spatele meu, spuneți-mi că părăsesc sala. Deci asta este problema noastră. Nu avem foarte multe mijloace la dispoziție și atunci, în condițiile acestea, are totuși sens să vedem care sunt acele capitole, linii bugetare în care avem un disponibil de lichiditate. Care sunt instrumentele din orizont 2020, de pildă, care oricum erau destinate pentru mobilizarea capitalului privat în cercetare-dezvoltare. Da? Trebuie să evităm o ă, trebuie să evităm o dublă finanțare, nici nu vrem să existe o adiționalitate în acest sens, dar rog Comisia ITRE să verifice dacă în cadrul programului Orizont 2020 nu cumva sunt incluse și uh, fonduri alocări care oricum erau prevăzute pentru atragerea capitalului privat în cercetare și care ar putea fi mutate la garantarea EFSI. Avem nevoie de cercetare fundamentală, avem nevoie de cercetare și dezvoltare în strânsă corelație cu industria, dar vă avertizez, nu putem să, fim, să spunem pur și simplu în mod rigid că Orizont 2020 nu poate fi nu poate fi truncheată în favoarea EFSI, pentru că această poziție din motive pragmatice nu poate fi susținută. Mi-aș dori să se poată face, dar, eh, dar complicațiile sunt extrem de anevoiese și pe termen lung. Și acum al doilea aspect, agențiile europene. Eh, dacă cineva eh, este întrebat unde ar putea Uniunea Europeană să facă economii? Răspunsul multora este, păi, într-adevăr, la agenții, cu agențiile s-ar putea face o economie. Mai întâi, nimeni nu știe să uh, spună pe de roz numele tuturor agențiilor uh, și cu atât mai puțin atribuțiile acestora. Agențiile, într-adevăr, au fost fondate cu bune intenții, cu cele mai bune intenții și toate aceste agenții sunt uh, supuse unor foarte mari presiuni din partea Comisiei, pentru că nu doar trebuie să își reducă uh, personal cu 5%, cum este uh, stabilit în acordul interinstituțional, dar uh, trebuie de asemenea să pună la dispoziție o parte a personalului în așa numitul redeployment pool. Eu sunt uh, raportor uh, pentru, permanent pentru agențiile europene în Comisia de Bugete și tot timpul în, aud din partea agențiilor cât de dificilă este situația lor. Și vă încurajez să uh, vorbiți, să luați legătura cu Comisia Mamă din, această, din acest Parlament, pentru că doar această Comisia OAREC, această uh, OAREC poate evalua exact uh, situația în care se află diferitele agenții. Ar fi de mare importanță pentru OAREC dacă tocmai uh, avizele comisiilor de specialitate în Parlament ar sublinia cât de importantă este activitatea acestor agenții și cât de mari sunt presiunile uh, exercitate către Comisia asupra agențiilor. Dacă doriți, uh, vă pot ajuta și cu unele propuneri de amendament, dar pentru mine a fost foarte important să vă atrag atenția asupra acestor chestiuni pentru că, pentru că uh, Comisia ITRE poate avea o contribuție foarte obiectivă la dezbaterea pe fond care se desfășoară în Comisia de Bugete. For your, for your... Mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră, sunt foarte importante pentru noi cei de la Comisia ITRE și suntem uh, foarte încântați de faptul că dumneavoastră, membru al Comisiei pentru Bugete, ați putea să veniți și cu un punct de vedere politic al Comisiei ITRE și cu prioritățile dumneavoastră, iar um, în ceea ce privește observațiile noastre privind EFSI și finanțarea, de exemplu, pentru Orizont 2020, sunt foarte importante pentru noi. Așadar, vă mulțumim mult pentru aceste observații. Acum ar fi să dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Nu este nimeni. Nu e nimeni de la comisie. Dar, uh, din câte știu, pot, putem să trimitem o informare comisiei. Și, bineînțeles, uh, proiectul de raport trebuie să fie înaintat comisiei, răspunderea noastră. Deci nu e nimeni de la comisie în sală. Atunci o să trimitem ulterior un punct de informare cu privire la discuțiile noastre. Dar dați-mi voie să reamintesc faptul că termenul de depunere a amendamentelor pentru proiectul de aviz este 21 mai 2015 uh, la ora 12, apoi termenul pentru uh, Depunerea propunerilor cu arătul indicativ pentru proiectele pilot este 3 iunie 2015, tot la ora 12. Este un proiect de aviz foarte important pe care trebuie să-l luăm foarte în serios. Domnul raportor, nu știu dacă doriți să mai faceți câteva observații de încheiere pentru discuția noastră. Cort, um, ehm, Arzina. Da, domnule președinte, foarte pe scurt. Au fost o serie de comentarii eh, care s-au eh, făcut de către colegi, lucru foarte bun. Un lucru care m-a surprins a fost așa că SND-ul vrea să păstreze o ușă deschisă pentru a se utiliza um, Europa 2020 pentru a se finanța uh, FC și mă, mă surprinde că SND-ul merge pe astfel de linie. Domnul președinte. Păi, Amendamentele sunt uh, o posibilitate bună de a lua cuvântul în Comisia Hidra. Trebuie poate să așteptăm săptămânile viitoare. Iar acum ar trebui să încheiem prima parte a reuniunii noastre de astăzi. pentru că a fost ultimul punct uh, al ordinii noastre de zi pentru dimineață și ne revedem la ora 3. Vă mulțumesc!